validitatea acestui mandat este confirmată. Comisia pentru Afaceri Constituționale propune o, o interpretare a articolului 117 alinatul 3 cu privire la întrebările scrise. Acest text se găsește pe seans în direct și interpretarea este considerată valabilă dacă până mâine reuniunea de la ora 10, la, de pe 10 mai, la sfârșitul reuniunii, nu există 40 de membri care să se opună, conformitate cu articolul 211, alineatul 4. Comisia pentru Afaceri Externe a, in, a conform